One minute.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 wszystkich tu nas obecnych. Pańska obecność stanowi niewątpliwie dla naszej komisji bardzo ważny moment. Mamy również. Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe ședința noastră. Sper că vom avea o cooperare fructuoasă care să contribuie la protejarea și dezvoltarea unei agriculturi europene durabile. Vă urez tuturor bun venit. Doresc să le urez bun venit și uh, invitațiilor noștri, reprezentanților Comisiei Europene, inclusiv domnului Pleva de la Direcția Generală pentru Agricultură. Le urez bun venit și uh, europarlamentarilor care sunt membri ai acestei comisii. Câteva cuvinte despre candidatul nostru, în primul rând. După ce și-a finalizat studiile la Universitatea din Cork, domnul Hogan a fost uh, șeful fermei sale de familie, apoi a demarat o companie de uh, asigurări și imobiliare în 1983. În același an a fost ales pentru prima oară în Consiliul Local al orașului Kilkenny și de atunci a acumulat foarte multă experiență politică, mai întâi lucrând la uh, nivel local, apoi a fost senator și membru al uh, Parlamentului începând din anul 1987. Mai recent a fost ministru al mediului și al guvernanței locale din 2011 în 2014. Vă reamintesc că, în conformitate cu regulamentele noastre, în ceea ce privește aprobarea noii comisii, Așa cum au fost ele stabilite în anexa 16 la regulamentul de procedură, Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe de competențelor lor pe baza angajamentului față de valorile europene și pe baza independenței personale. De asemenea, evaluăm și cunoștințele comisarului desemnat în ceea ce privește viitorul portofoliu și, uh, de asemenea, capacitățile sale de comunicare. Vă reamintesc de asemenea că înainte de audiere, domnul Hogan a, a, uh, v-a oferit niște răspunsuri înscris la chestionarul trimis, Acestea v-au fost transmise în toate limbile oficiale. Cât despre structura dezbaterii de astăzi, am câteva anunțuri de făcut. Comisarul desemnat va avea un discurs introductiv timp de 15 minute și la finalul acestei reuniuni candidatul va avea încă 5 minute pentru a trage o concluzie. După această introducere. Vom avea timp pentru 45 de întrebări din partea deputaților. Uh, dezbaterea va fi în conformitate cu principiul ping-pong, cu uh, bucăți de câte 3 minute. Un minut pentru întrebare și două minute pentru răspunsul domnului Hogan. Vă reamintesc că este extrem de important să respectați limitele de timp astfel încât să putem avea o dezbatere eficientă. De aceea fac apel la dumneavoastră și la candidat să respecte limitele de timp. Vom avea o toleranță de 5 secunde pentru deputați și 10 secunde pentru candidat. După aceste 5 sau 10 secunde, microfonul va fi tăiat. Vom uh, vedea o steluță înainte să, uh, pe ecran înainte să vă expire timpul. Aceste reguli stricte sunt necesare pentru a ne asigura că toți vorbitorii pot să intervină înainte de finalul ședinței. Vă reamintesc de asemenea că avem interpretare disponibilă în 24 de limbi, inclusiv gaelic. Deci toți vorbitorii pot să-și folosească limba maternă. Dar vă rog să nu uitați că intervențiile dumneavoastră vor fi interpretate, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vorbiți mult prea repede. Această uh, dezbatere va fi transmisă live pe internet pe site-ul Parlamentului European și apoi înregistrarea va fi disponibilă tot pe site după aceea. Ne puteți urmări de asemenea și pe Twitter. Haideți să trecem acum la treabă. Și, așa cum am spus mai devreme, o să-i dau acum cuvântul comisarului de senat, domnul Hogan. Așa cum am spus, nu aveți la dispoziție mai mult de 15 minute pentru discursul introductiv. Aveți